de zi eh, prevede întrebarea solicitarea de răspunsuri al eh, adresată Comisiei, lupta împotriva traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și în scopuri de muncă în europeană. Dau cuvântul autorului, doamna Ana Maria Corața Bild. Două minute, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, chiar acum când vorbim, zeci de mii de femei și copii sunt abuzați sexual și exploatați în Europa. PPE-ul susține din toată inima această inițiativă de a ne a, pune la altă forțele, toate grupurile politice, pentru a, a pune capăt acestei strategii. În această seară suntem uniți, cerem statelor membre să facă mai mult, mai rapid, pentru a opri traficul de ființe umane. Când am vizitat centrele de primire din Sicilia, mi s-a spus de către doctori, uitați-vă aici, nu este nicio singură fată sau femeie care n-a fost violată în drumul sau spre Europa. Uh, poveștile lor sunt înspăimântătoare. Le puteți citi pe corpurile lor. Domnule președinte, a venit momentul ca directiva antitrafic să fie aplicată complet de către toate statele membre Traficul este o activitate cu mari eh, profituri și cu costuri eh, reduse, evident cu excepția femeilor și fetelor care îl suportă. Eh, deci cerem statelor membre să facă mai multe pentru a combate impunitatea, pentru a proteja victimele, pentru a îmbunătăți cooperarea polițienească cu Europol și Eurojust și cu țări terțe, pentru a asigura că traficanții sunt aduși în fața justiției. Pentru a și să uh, criminalizeze uh, utilizatorii de prostituție și să confiște uh, banii organizațiilor criminale și să construiască încredere prin rândul victimelor, să le facă să simtă în siguranță, să le ofere susținere psihologică și acces la servicii reproductive și să aloce, evident, resursele necesare pentru a susține coordonatorul antitrafic. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că statele membre implementează directiva privind drepturile victimelor. Ce se întâmplă în Libia este complet inacceptabil. Este o nouă sclavie. Statele membre trebuie să acționeze urgent pentru a rezolva problema Libiei și să țină cont și de dimensiunea de gen. Din Balcani până în Europa de Vest, de la Mediterana până la Marea Nordului, n-ar trebui să existe niciun loc în care traficanții să poată uh, să se ascundă. Domnule președinte, sunt autorul acestui text și aș vrea să termin dacă îmi dați voie. Salutăm angajamentul Comisiei, dar încă o dată cerem o nouă strategie antitrafic după 2016 și împreună cu PP-ul și ca copreședinte al grupului pentru drepturile copilor voi lupta în continuare pentru zero toleranță împotriva traficului. Domnule președinte, PP-ul a cerut această directivă încă din 2011 am fost aici pentru raportul de implementare în 2016, suntem și în seara aceasta. Nu vom ceda. E timpul ca statele membre să acționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimată colegă. Totuși vă reamintesc că și pentru autori timpul uh, de vorbire este de, de două minute. Are acum cuvântul doamna Garcia Perez, două minute. Aveți cuvântul. Președinte, în Europa modernă... Mulțumesc, domnule președinte. În secolul 21, în Europa, există sclave sexuale. În uh, Europa dezvoltată a uh, secolului 21 există femei care sunt exploatate în scop de muncă. Există peste 5 miliarde de fete și femei în uh, secolul 21 care sunt pe mâinile criminalilor cea infractorilor și care sunt traficate și ajung în țările noastre. Vorbim de oameni cu nume, cu chipuri, care au devenit uh, sclave și care sunt forțate să devină prostituate și sunt amenințate cu uciderea uh, membrilor familiilor lor și sunt obligate să lucreze în bordeluri. Mm au intrat în uh, datorii și trebuie să plătească bani acestor uh, grupuri infracționale, deci banii clienților acestor bordeluri ajung la organizațiile criminale. Ajunge de la client direct la infractor. Dați-mi voie să repet. Deci, unii, în mod naiv, spun că prostituția este legată de libertatea de alegere, să-i lași pe oameni să aleagă ce vor să facă cu propriile lor vieți. Dar eu cred că, ar, cred că ar trebui să ne gândim acum la legislație, pentru că dacă oamenii nu au cumpărat sex, nu ar exista atât de mulți infractori cu buzunarele pline. În grupul SND am vizitat Ragusa în uh, Sicilia și ne-am uitat la ferme, am fost în vizită la ferme, acolo unde am văzut foarte multe femei, în principal din România, care erau exploatate în scop de muncă și care primeau mai puțin de 3 euro pe zi. pentru o zi de muncă în uh, uh, plin soare și în plin câmp. Deci vedem un uh, numitor comun, femei slabe care au de suferit. Deci UE trebuie să implementeze o strategie împotriva traficării fetelor și femeilor. Trebuie să transformăm legile noastre în instrumente și resurse. Asta este responsabilitatea noastră, asta este obligația noastră. Deci trebuie să ne ridicăm și să fim o voce pentru aceste femei. Nu avem nicio scuză să rămânem, să păstrăm tăcerea. Mulțumesc. Mulțumesc și acum o să-i dau cuvântul domnului Gherche pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Cifrele sunt înspăimântătoare. În Uniunea Europeană pe an descoperim peste 60.000 de persoane care au fost traficate. Trei sferturi dintre aceste persoane sunt fete tinere și femei. Dar există și o cifră ă, ascunsă care probabil că este mult mai mare. Nu uh, putem uh, tolera traficul de persoane, chiar dacă probabil nu este realist să sperăm că uh, vom putea să anihilăm în totalitate. Fiecare victimă este o victimă prea mult oameni sunt cei care obligă pe alți oameni să trăiască în condiții nedemne. Pe plan mondial, dar și în Europa există acest tip de sclavie, nu doar în domeniul prostituției, dar și în domeniul construcțiilor al ă, celor care lucrează în alte sectoare. Dar acum, în ce privește ă, prostituția, ă, să nu ne amăgim peste 90% dintre uh, prostitu- prostituatele din Europa sunt uh, victime ale uh, celor care obligă să acționeze în acest sens. Și este vorba despre copii, despre tineri. Uh, avem nevoie de un model nordic împotriva prostituției uh, obligatorii, avem nevoie de un sistem de monitorizare, avem un sistem de uh, căutare a copiilor care au dispărut în Europa, să uh, aplicăm toleranță zero împotriva acestor fenomene astăzi, nu mâine. Mulțumesc! Dau uh, cuvântul acum uh, doamnei Mlinar. Mulțumesc, domnule pre- președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Ne dorim o mai mare mobilitate a lucrătorilor în Europa. Dar în unele domenii mobilitatea este mai mare decât uh, ne-am dorit în ultima vreme um, m-am ocupat de informații care vorbesc despre uh, femeile care lucrează în Sicilia în condiții de sclavie. Sunt femei care lucrează peste 12 ore pe zi în uh, condiții um, inumane. Majoritatea acestor femei vin din România și sunt uh, ținute ca sclave este o formă modernă de sclavagism. Și, uh, de fapt, uh, aceste informații înseamnă doar vârful icebergului pentru că în momentul în care aceste femei uh, își încheie activitatea, sunt supuse după aceea și hărțuirii sexuale de către patron, de către cei care le-au mijlocit aceste locuri de muncă sau de cunoștințele care le-au traficat. Deci să conștientizăm faptul că există această formă de sclavagism modern și nu pe continente îndepărtate, ci și în Uniunea Europeană Europeană și nu doar în Italia și în alte state membre. Două treimi din uh, aceste persoane sunt uh, fete tinere și femei statele membre au obligații juridice de a proteja acești oameni care uh, se deplasează dintr-un stat membru în alt stat pentru a ajunge în asemenea situații. Suntem obligați să uh, efectuăm controle pentru a depista aceste situații, pentru a proteja victimele și pentru a pedepsi pe cei care comit aceste fapte. Victimele au nevoie de sprijin, informații despre drepturile lor și um, cei care uh, comit aceste infracțiuni uh, trebuie să fie pedepsiți. Mulțumesc foarte mult pentru uh, două minute îi dau cuvântul acum doamnei Björk. Moționar Avramopoulos, colegor, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, Mă sigur, sunt sigur uh, că știți câtă muncă a fost necesară pentru a avea această strategie și acum avem o listă de măsuri ceea ce evident reprezintă un pas înainte, dar nu constituie de fapt o strategie bă, uh, ca atare. Avem o listă de obiective, dar atunci când vorbim despre lupta cu traficul de femei și fete în Uniunea Europeană, în multe cazuri vorbim de persoane care sfârșesc uh, prin a fi forțate să se prostitueze. Comisia trebuie să acționeze împotriva celor care cumpără sau consumă astfel de servicii a clienților. Trebuie să asigurăm, să ne asigurăm că folosim toate instrumentele legale disponibile pentru a ne asigura că persoanele care folosesc sau profită de pe urma unor astfel de servicii uh, răspund penal. Da, sigur, pentru asta trebuie obținut, uh, obținute dovezi, trebuie, existe, trebuie să existe legislație. Uh, Franța, Norvegia, Irlanda sunt țări care au făcut pași în această direcție. O prohibiție a cumpărării de astfel de servicii este un posibil pas. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu va mai exista această situație în care bărbați cumpără femei sau fete. Uh, trebuie uh, să recunoaștem că această campanie Me Too a adus multe dintre aceste subiecte în uh, prim plan și Comisia trebuie să ofere mai multă susținere femeilor în în ce privește uh, prostituția, e nevoie de mai multe măsuri care să fie implementate și trebuie să avem o concentrare specială asupra tinerilor femei și fete. Uh, chestiunea cea mai importantă este să atacăm uh, partea de cerere pentru aceste servicii, pentru că altfel nu vom realiza niciodată măsuri efective, nu vom putea spune am rezolvat această problemă și trebuie să spunem stop, nu mai. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Urtasun. Mulțumesc, doamne președinte Castaldo. Traficul de ființe umane este o problemă din ce în ce mai mare în europeană. Conform uh, statisticilor Comisiei, 76 dintre femei sunt femei și 15% copii dintre victimele acestui trafic. Aproximativ 70.000 de victime sunt înregistrate dar uh, cazurile în justiție sunt mult mai puține uh, și evident numărul celor înregistrate este doar vârful icebergului și uh, mafia se îndreaptă către cei mai vulnerabili oameni, femei și copii care încearcă să ajungă în Europa sau care sunt în tabere de refugiați din Europa 16.000 de minori eh, neînsoțiți au intrat în Europa în prima jumătate a lui 2017 și există o posibilitate foarte serioasă ca ei să fi căzut în mâinile mafiei. Eh, creșterea drastică a numărului de femei și copii din Nigeria care sunt traficați în cea mai mare parte pentru exploatare sexuală este la fel îngrijorătoare. Eh, în primele 9 luni ale anului trecut, un număr foarte mare de femei nigeriene care au venit din Libia în Europa au fost identificate de victime ale exploatării uh, sexuale. Unele dintre ele au fost asasinate de traficanți uh, uh, în încercarea lor de a ajunge în Italia. Aceasta este realitatea dură, este inacceptabil, Comisia trebuie să acționeze. Avem uh, unele măsuri bune pe care trebuie să le folosim, dar trebuie să le folosim mai cu hotărâre și Comisia trebuie să fie mai strictă în a se asigura că statele membre folosesc instrumentele pe care le au la dispoziție. Dincolo de aceste instrumente, cred că trebuie să avem o politică cuprinzătoare la nivel european împotriva acestui fenomen și sper că și Comisia va acționa și va anunța noi acțiuni pentru a lupta cu acest fenomen îngrozitor. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul uh, Doamna Aiuto, trei minute, te rog, Daniela. Președinte, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. În ciuda directivei din 2011, directiva 36, care se referea la traficarea fetelor și femeilor și la protecția victimelor, și care a intrat în vigoare în statele membre de ceva vreme chiar, încă nu vedem progrese. Acest fenomen, din păcate, este în creștere în acest moment, femeile și fetele fiind primele victime. 76% dintre victime sunt femei, 50% sunt minori. Și li se promite o viață mai bună în Europa, dar odată ce au ajuns aici, în țările noastre, ajung să trăiască într-un coșmar care este mult mai rău decât uh, ce se întâmpla în țările lor de origine. Lucrează pe piața neagră sau sunt, subiect al, uh, sau sunt supuși exploatării sexuale de către infractori. În fiecare an, 3 miliarde de dolari se câștigă datorită traficului cu ființe umane de către grupurile de crimă organizată și asta doar în scopuri de exploatare sexuală. Deci traficul de ființe umane este foarte adesea legat de criza migrațiilor și um, în regiunea Mediteranei de Sud asta este o problemă foarte mare și are un impact major asupra Greciei. Comisia are de gând să ia măsuri sau o să lase povara pe umerii țărilor menționate? Nu nu ar fi momentul acum să facem mai multă muncă de anchetă la frontieră pentru a încerca să frânăm acest uh, fenomen? Trebuie să reamintesc Comisiei că UE nu este doar o destinație pe, pe care o aleg uh, organizațiile de crimă organizată. Poate să fie și originea exploatării. Există foarte multe tinere din statele membre mai sărace care călătoresc în alte state membre unde criza nu a, fost, nu a lovit atât de rău și sunt supuse exploatării. Deci, dezechilibrul economic la nivel intern în UE este din ce în ce mai mare și crima organizată nu este singurul inamic pe care trebuie să-l combatem în mod decisiv. Sărăcia endemică în multe state membre este și ea un dușman foarte puternic. Crima organizată acționează în interiorul frontierelor noastre, dar și ace- dar la fel uh, se întâmplă și cu acest fenomen uh, tăcut și trebuie să-l oprim. Cerem cu toții măsuri concrete din partea Comisiei, încă o dată. Avem nevoie de toleranță zero, așa cum au spus și ceilalți înaintea mea împotriva traficării de ființe umane, pentru că este o formă de sclavie și este uh, în contradicție cu Carta Drepturilor Fundamentale din UE. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul comisarul, comisarului Avramopoulos în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a le mulțumi colegilor din toate familiile politice care au inițiat această dezbatere din această seară. Este o dezbatere care a venit la țanc și este legată de un subiect extrem de sensibil, după cum știm cu toții, și care este de mare interes pentru cetățenii noștri. Și mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru interesul și sprijinul activ și în formă continuată pentru lupta noastră comună împotriva acestui fenomen evident. Sunt convins că toți cei din sală pot fi de acord că atunci când avem de-a face cu traficul de ființe umane, Ceea ce contează cu adevărat este să avem rezultate și măsuri, nu doar intenții și vorbe. Aceste piețe moderne de sclavi din Libia și din alte părți, acolo unde ființele umane sunt cumpărate și vândute ca o marfă ieftină, nu vor fi oprite dacă nu acționăm acum. Există minți bolnave care profită de copii nevinovați, de băieți și fete sau de adulți vulnerabili și lipsiți de speranță, femei și bărbați, vor continua să facă profituri astronomice dacă nu facem ceva acum. Având în vedere efectele fără precedent asupra victimelor, dacă nu ne ocupăm acum de ele, aceste efecte nu vor mai putea fi șterse. Din păcate, după cum știți, această situație nu este nouă și nu se întâmplă doar în țările instabile. Traficul se întâmplă și aici, în Europa. Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în întrebarea dumneavoastră, există o dimensiune de gen foarte puternică în acest tablou. Deși datele disponibile nu, prind, nu surprind întreaga magnitudine a acestui fenomen. Este de asemenea adevărat că aceste ființe umane disparate sunt de obicei exploatate în scopuri sexuale și în scopuri de muncă. De aceea, ceea ce ne trebuie acum este tocmai să ne concentrăm asupra caracteristicilor specifice a acestei infracțiuni și să le combatem cu instrumentele adecvate. Haideți totuși să fim sinceri. Lupta reală împotriva traficului cu ființe umane nu se dă aici. Nu se dă de către instituțiile europene. Se dă pe teren și autoritățile statelor membre sunt cele care trebuie să vină cu rezultate și care trebuie să întreprindă eforturi comune. După cum este evident, Comisia va continua să susțină eforturile în aceste întreprinderi uh, luate de statele membre și să demonstrăm un exemplu de uh, măsuri comune a de la Europol. Din 2016 până la începutul lunii decembrie în 2017, 2476 de cazuri noi de trafic cu ființe umane au fost uh, instrumentate de Europol. 10.664 de victime potențiale au fost înregistrate și majoritatea dintre ele erau cetățeni UE. 10.000 449 de suspecți au fost uh, înscriși în baza de date. Marea majoritate dintre ei, din nou, erau cetățeni europeni. Și toate aceste rezultate au fost obținute printr-o abordare ambițioasă și am reușit în Uniunea Europeană să creăm un cadru de politici solid, un cadru de justiție solid, care a făcut ca Europa să fie în prima linie eforturilor globale. Acum este momentul, pe de o parte, să implementăm pe deplin și să aplicăm acest uh, cadru juridic modern și, pe de altă parte, să creștem eforturile uh, cu măsuri care să vizeze și să se concentreze asupra anumitor elemente. Angajamentul meu personal este să vin cu rezultate tangibile și să fiu în măsura posibilului operațional, astfel încât să facem o diferență pe teren. Acesta este motivul pentru care în decembrie anul trecut, după cum probabil vă amintiți, am prezentat o listă de măsuri concrete uh, pentru a face ceva în plus pentru a uh, deranja modus operandiul uh, traficanților, pentru a consolida drepturile și protecția victimelor, pentru a intensifica eforturile interne și externe într-un mod coordonat și pentru a extinde baza noastră de cunoștințe și, de a și pentru a oferi uh, sprijin financiar uh, țintit. Vom monitoriza progresul acestor măsuri și vom da un raport Parlamentului și Consiliului până la finalul anului 2018. Datele statistice la nivel UE, care sunt actualizate, vor fi puse la dispoziție în următorul raport de progres din 2018, incluzând și dimensiunea de gen, copiii afectați și formele de exploatare. Examinăm acum îndeaproape modul în care statele membre respectă directiva UE anti anti-trafic. Și nu vom uh, ezita să inițiem proceduri de infringement dacă acestea se dovedesc a fi necesare. În ceea ce privește inspecțiile de muncă, Comisia va veni în curând cu un al doilea raport în ceea ce privește implementarea directivei privind sancțiunile. Mai mult, Genul joacă un uh, rol esențial în noul nostru set de măsuri și din acest punct de vedere vom lucra uh, vom conlucra strâns cu toate instituțiile pentru a oferi ghidare practică statelor membre asupra modului în care să pună în aplicare prevederile directivei antitrafic pentru asistența și protecția victimelor din perspectiva genului. În ceea ce privește resursele alocate, și uh, finanțarea, revizuirea cuprinzătoare de politice a Comisiei Europene a demonstrat că aproape 20% din uh, proiectele finanțate erau specifice din punctul de vedere al genului în perioada dintre 2004 și 2015. Viitoarele priorități de finanțare ale Comisiei se vor asigura că dimensiunea de gen este uh, respectată. Și din acest punct de vedere, fondurile uh, din uh, Fondul pentru Azil și Integrare uh, acordă prioritate dimensiunii de gen. Nu în cele din urmă, la următorul progres de raport de progres vom oferi și o imagine a progreselor făcute de statele membre în eforturile de investigare pe baza informațiilor oferite de statele membre din perioada 2005-2017. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, cel mai important, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Cu toții suntem de aceeași parte și dorim să punem punct acestui fenomen odios. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice din partea PPE, îi dau cuvântul acum doamnei Matera pentru un minut și jumătate. Mulțumesc. Suntem în anul 2018 și iată că trebuie să vorbim în continuare despre sclavagism, despre traficul de persoane, victime fiind copiii și femeile. Uh, nu putem numi acest fenomen altfel decât sclavagism și um, există un sfert din persoanele traficate care sunt uh, minori. Există forme de muncă obligată um, victime care sunt tratate ca niște sclavi um, 79% din victime uh, sunt uh, exploatate sexual, sunt prostituate. Și nu este pentru prima dată că vorbim despre uh, acest fenomen. Noi condamnăm traficul de persoane, ne dorim măsuri pentru protejarea victimelor. Dar uh, dacă uh, nu ar exista uh, interes, uh, nu ar exista nici piață. Uh, Uh, pentru acest fenomen. Este nevoie să îi uh, aducem uh, pe cei care sunt autorii acestui trafic de persoane în fața judecătorilor. Trebuie să colaborăm cu Europol ca să acționeze în acele țări în care apar aceste fenomene de exploatare a oamenilor. În 2018 există încă uh, persoane care sunt transformate în sclavi ai sexului. Asta contravine drepturilor omului. Președintele, mulțumesc în uh, numele uh, grupului S și D. Dau cuvântul doamnei Arena pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Evaluarea directivei privind traficul de ființe umane publicată în 2016 de către Comisie arată că exploatarea sexuală rămâne scopul cel mai răspândit al traficului în Europa, urmat de exploatarea prin muncă. Femeile și tinerele fete sunt principalele victime și vizita pe care grupul socialist a făcut-o în Sicilia, în domeniul agriculturii, ne-a dat un exemplu flagrant al acestui, acestei sclavii moderne. Bineînțeles, uh, Sicilia nu e singurul loc unde se întâmplă acest sclavagism și femeile românce nu sunt singurele victime ale traficului în Europa. Rețelele de trafic de minori nigerieni de, uh, pentru prostituție la Bruxelles sunt un alt exemplu. Deci se, vorbim despre, se vorbește de exploatarea sexuală, dar e și exploatarea întreprinderilor. Pur și simplu pentru că acestea au interesul de a face profit pe termen scurt, plătind cât mai puțin uh, angajații. De aceea <clears throat> cer că dacă lucrăm pe această chestiune a exploatării sexuale, care este foarte importantă, trebuie să responsabilizăm și întreprinderile europene care astăzi exploatează aceste persoane, fie că în agricultură, la cules de roșii sau de mere sau în alte activități, pur și simplu pentru că vor să vândă produse cu preț uh, mai mic în supermarketuri fără niciun scrupul. Așadar, domnule comisar, cred că este important, pe de-o parte, să uh, cerem statelor membre să respecte aceste directive. Este responsabilitatea noastră. Există state care nu respectă directivele dar trebuie să dăm mijloace statelor membre, cum ar fi inspecția socială, de exemplu, ca să controleze legile muncii, pentru că prin legile muncii, prin protecția muncii, putem proteja și aceste persoane și este important ca întreprinderile să respecte protecția muncii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are doamna, cuvântul doamna Forența în numele grupului GUE-NGL. Un minut, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un fenomen care este la răspândie între sexism și rasism. 70% dintre victime, în conformitate cu raportul din 2016, sunt femei din Albania, China, Maroc, Nigeria, foarte adesea sunt folosite pentru exploatare sexuală. 67% din victimele traficului sunt supuse exploatării sexuale. Sclavia sexuală este legată de sexismul violent al patriarhiei împotriva femeilor din Europa împotriva multor cetățeni albi din Europa și, notu- și totuși noi pretindem că respectăm drepturile omului în Europa. Oamenii vorbesc despre apărarea frontierelor. Eu aș vrea să apărăm frontierele împotriva sexismului și rasismului. Și aș, preferi, aș prefera să o cităm pe doamna Simon Weil, nu pe Silvio Berlusconi în acest sens. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Rinche pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Femeile și fetele nu sunt victime, sunt transformate în victime. Femeile și tinerele sunt puternice și rezistente, dar prea adesea sunt exploatate de către un sistem uh, în urma cărora puțini uh, au profit în urma suferinței multora. Și nu este normal ca aceste femei să fie exploatate, pentru că este un semnal slăbiciunii noastre că noi permitem să se întâmple acest lucru. Noi uh, nu permitem ca un număr atât de mare de fete și femei să trăiască în condiții demne în Uniunea Europeană, iar dacă statele membre sunt prea slabe pentru a implementa o directivă care este deja adoptată, atunci Comisia trebuie să devină puternică, pentru că este nevoie de o mai puternică cooperare între forțele polițienești, cooperare transfrontalieră, este nevoie de o mai bună pregătire a forțelor de ordine pentru că uh, adesea uh, nu intervin și nu știu cum să acționeze vis a -vis de traficul de persoane și trebuie să susținem acele persoane care au devenit victime, pentru că prea adesea sunt lăsate singure. Deci, haideți ca această directivă să fie implementată și să schimbăm lucrurile în bine în acest sistem perfid în clipa de față. Mulțumesc! Iar acum îi dau cuvântul doamnei donano pentru uh, grupul uh, EBD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Așa cum, uh, la, așa cum a reamintit uh, Comisia, uh, din victimele înregistrate în Uniunea Europeană în do- între 2013 și 2014, o treime erau uh, străini din afara Uniunii Europene. Citez din raportul Comisiei. Rețelele de traficanți de ființe umane profită de rutele de emigrare uh, ilegale și țintesc persoanele cele mai vulnerabile, adică femeile și copiii. Precizând că traficanții exploatează din ce în ce mai mult sistemul de azil. Totuși, într-un răspuns din iulie 2017, Comisia uh, spune că se va îndrepta împotriva statelor dacă consideră că aplică prost uh, directiva Uh, privind lupta împotriva traficului de ființe umane. Nu putem decât să fim frapați de absența totală a uh, analizei uh, politicii Uniunii Europene în ce privește politica migratorie, când știm consecințele îngrozitoare cum sunt sclavia modernă și exploatarea sexuală a femeilor și copiilor. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Francischi în numele Trocinski, mă scuzați, în numele grupului ENF un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul cu ființe umane și sclavia forțată sunt o realitate în toată lumea și sunt la fel de profitabile ca și uh, traficul cu droguri sau contrafacerea. Vedem uh, că, în special, femeile și copiii sunt explo- exploatați de rețele mafioțe. Uh, mulți dintre ei provin din Uniunea Europeană, dar și mai mulți provin din alte părți. UNICEF uh, vorbește despre uh, cifre uriașe în ceea ce privește numărul de victime. Și ce propuneți dumneavoastră? Propuneți ca Comisia să sancționeze și mai mult statele membre care nu respectă o directivă sau alta? ca și cum asta ar ajuta în vreun fel victimele. Refuzați să uh, recunoașteți faptul că spațiul Schengen uh, favorizează uh, traficul pentru că acesta devine imposibil de urmărit. Uh, de asemenea, avem o problemă și cu strategia privind migranții pentru că aceștia sunt lăsați de izbeliște și ca atare cad victime rețelelor. Deci ar trebui să facem ceva pentru a stăpâni aceste situații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Dodds în numele neafiliaților. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul de persoane este o infracțiune serioasă. Oricine poate deveni victima acestui trafic, indiferent de vârstă sau de naționalitate. Uh, și, uh, din păcate, um, există acest fenomen uh, în marile uh, orașe, că este vorba de Marea Britanie sau de alte state membre din Uniunea Europeană. Statisticile infracțiunilor demonstrează că doar în Regatul Unit există zeci de mii de victime ale acestui tip de infracțiune. Dar trebuie să ne gândim că cifrele de care dispunem nu sunt decât vârful icebergului. Traficul de persoane, exploatarea femeilor și în Irlanda de Nord uh, ar necesita o legislație mai uh, solidă pentru a acorda sprijin celor care au fost victime ale traficului de persoane și pentru pedepsirea celor care au comis-o și trebuie sprijiniți copiii care au fost victime. De asemenea, trebuie să fie sprijiniți cei care au intentat procese traficanților. Este nevoie de educație, o cale pentru a putea eradica această teribilă infracțiune. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Șoidrova pentru un minut și jumătate. Te rog, Mihaela. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Este foarte trist să um, auzim spusele colegilor, pentru că există un număr atât de mare de persoane care uh, fac parte din uh, grupul victimelor și este vorba de peste 2 milioane de persoane, majoritatea fiind copii și femei. Există însă și uh, domenii, uh, sectoare cum ar fi agricultura sau uh, activitățile casnice în care femeile uh, lucrează în condiții inumane și este vorba de multe ori de țări de origine cum ar fi Algeria, Marocul, alte regiuni subdezvoltate. Republica Cehă este uh, o țară țintă, dar și o țară de tranzit, nu uh, o țară de origine. Noi acordăm sprijin victimelor prin uh, programe speciale și colaborăm foarte bine cu multe organizații non-profit. În mod special, organismele non-profit sunt un partener important în combaterea traficului de persoane. De aceea aș recomanda ca și alte state membre ale Uniunii Europene să colaboreze mai strâns cu ONG-urile. Uh, ar fi important uh, să fie uh, intensificate activitățile și pe plan național pentru a defini mai bine sectoarele afectate. Președintele, îi dau cuvântul acum domnului Martin pentru un minut și jumătate. Vă rog, Eduard. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, au valorile noastre un cost? Au valorile noastre un preț? pot să vă spun că pentru unii prețul e fixat. Este uh, prețul unui kilogram de roșii din Sicilia sau un kilogram de cireșe și nu e vorba doar de Sicilia. Am fost în aceste teritorii și am văzut ce se întâmplă acolo cu exploatarea acestor oameni care uh, au, care uh, aceste uh, uh, zone practică exploatarea sexuală și socială a femeilor românce, tunisiene, nigeriene și acest lucru e organizat de acești uh, patroni. Aceste femei au o alegere imposibilă, ele visează la un viitor mai bun, dar nu sunt niciodată libere. Această exploatare, acest trafic vor fi condamnate în fiecare zi din ce în ce mai puternic și vreau aici să le aduc un omagiu acestor victime. Dar bunele sentimente nu sunt suficiente și ele nu vor pune capăt acestui trafic social și sexual. Deci vă rog, vă cer, domnule comisar, să ne prezentați strategia noastră post-2016 privind combaterea traficului de femei și fete care nu încetează să crească, strategie care trebuie să fie eficace, care să răspundă urgenței, repet, urgenței situației, să sancționeze statele membre care nu respectă instrumentele juridice, dar și să le ajute financiar ca să lupte mai bine împotriva acestui uh, flagel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul uh, doamnei Cuneva, un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, există uh, femei care trăiesc și lucrează în condiții inumane în uh, serele Italiei sau în câmpuri de ciuperci, în locuri unde se cultivă sparanghel, în Republica Cehă sau în Grecia. Traficul și munca forțată sunt lucruri uh, rușinoase uh, pentru Europa. Nu e vorba aici doar de exploatare sexuală, doar de industria sexului, e vorba de agricultură, de asemenea, de construcții, de turism, toate aceste industrii uh, sunt afectate de această problemă și Europa nu are niciun motiv de mândrie. Nu are niciun motiv de mândrie că are creștere economică pe baza acestei sclavii moderne. A verificat uh, Comisia dacă directivele privind traficul uh, de ființe umane și lucrătorii sezonieri sunt implementate sau o interesează doar regulile financiare? Trebuie să rezolvăm această problemă și de aceea avem nevoie de inspecții ale muncii uh, inteligente, așa cum am subliniat în raportul privind uh, protecția angajaților, trebuie să avem uh, controle transparente uh, a fenomenului migratoriu și trebuie să ne asigurăm că oferim drepturi angajaților ca să putem să spunem că ne aflăm în, sec- în secolul 21. Acesta este singurul mod prin care putem uh, elimina frica. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Parker. Două minute. Margot, ai cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul cu femei și copii pentru exploatare sexuală și în scop de muncă este la fel de puternic ca întotdeauna. În 2016, una din trei uh, uh, victime potențiale erau copii și statisticile actuale nici măcar nu surprind întreaga dimensiune. Arată doar ce se raportează și în unele cazuri există inconsecvențe de raportare. Dispariția copiilor este o realitate cruntă uh, a zilelor noastre. În 2015, 2000 de copii migranți au dispărut în conformitate cu Europol și toți au venit aici uh, în speranța unei viețe mai bune și au ajuns să fie exploatați sexual sau uh, forțați să se căsătorească și nu facem decât să dezamăgim acești copii pentru că i-am lăsat să devină victime. Și cum am reușit să ajungem să lăsăm să se întâmple așa ceva? Uh, organizațiile criminale uh, profită de frontierele deschise și uh, exploatează femei și copii pe mii și mii de dolari. Uh, Uh, femeile și copiii nu sunt decât niște pioni și sunt uh, ușor de înlocuit. Pentru ei un deces nu înseamnă nimic în ceea ce privește profitabilitatea. Comisia trebuie să înțeleagă că libera mișcare, libera circulație exacerbează problema și ajută criminalii uh, ar trebui să uh, ne gândim că din moment ce nu se face nicio verificare a cazierelor uh, între Regatul Unit și UE, uh, traficul crește, pentru că de fiecare dată când dezbatem această situație nu se rezolvă nimic. Dacă nu încercăm să facem nimic în acest sens, nu există niciun fel de speranță pentru victimă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Head pentru două minute. Tack ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană Așa cum a promis domnul Avramopoulos în repetate rânduri, necesită o strategie pentru a combate acest fenomen. Pe 5 decembrie Comisia a făcut o prezentare legată de uh, Um, situația în domeniul traficului de persoane, dar uh, printr-o asemenea strategie uh, ar trebui să putem obține rezultate mult mai rapide. Sunt uh, decepționată de reacția Comisiei, pentru că vorbim deja de un deceniu întreg despre traficul de persoane dar uh, se pare că există uh, o anumită rezistență când se încearcă combaterea acestui fenomen. Este nevoie de o strategie transfrontalieră dacă nu vom acționa suficient de ambițios, asta este un semnal pentru infractori să își continue activitatea. E important să dăm un semnal politic, să acționăm hotărât. Trebuie să ne gândim la suferința victimelor traficului de persoane. Iar noi ă, trebuie să combatem acest fenomen cu toată hotărârea să nu mai existe uh, piețe favorabile pentru acest fenomen, să urmărim uh, fluxul uh, financiar, să luăm urma banilor trebuie să găsim procedurile corecte. Este decisiv rolul unui coordonator al acestor demersuri care să dispună de toate cunoștințele necesare pentru a putea să acționeze eficient împotriva traficului de persoane. Cât vom mai tolera acest fenomen? Când vom primi o strategie din partea Comisiei? Președintele, îi dau cuvântul acum uh, domnului uh, Pimenta Lopez pentru un minut. Obrigado, senhor presidente. Sabemos que o crime organizado. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că rețele de crimă organizată profită din exploatarea sexuală care aduce mai mulți bani decât traficul de droguri sau de arme. E o afacere enormă. Uh, spălarea banilor și uh, paradisurile fiscale facilitează această activitate. Unul dintre uh, scopurile traficului de femei este legat de căsătorile forțate, de munca ilegală în condiții de sclavie, exploatare. Așadar avem nevoie de o prohibiție. Prostituția este un flagel al societății pune zeci de mii de femei într-o formă de sclavie, uh, de victime ale traficului și le supune altor forme de exploatare. Unii oameni spun că prostituția este voluntară sau că e alegerea unei femei. Nu e. Este o încălcare a drepturilor uh, unei femei, a sănătății fizice și psihologice, a demnității și a drepturilor în general. Este o exploatare sordidă a femeilor mai sărace. Este o încălcare gravă a drepturilor omului. Ar trebui să respingem Orice inițiativă, uh, cum sunt cele din Portugalia de acum, de a legaliza prostituția, pentru că asta ar duce la o legitimare a acestei forme de trafic și exploatare. Vă mulțumesc foarte mult, dau cuvântul acum domnului Panțerii, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au mai spus și alții, nu trebuie să te uiți prea departe pentru a vedea povești de exploatare sexuală sau în scopuri de muncă. Se întâmplă zilnic în Uniunea Europeană. Victimele sunt în principal fetele și femeile, care cad în capcana exploatării sexuale. Există și uh, exploatare în scop de muncă în multe cazuri. Uh, Vorbim despre program de lucru prelungit în condiții foarte proaste de muncă și pe salarii foarte mici. Și avem exemple de acest gen și în Italia. Avem foarte multe femei care lucrează în agricultură în condiții absolut inumane și fac o muncă atât de chinuitoare încât uneori chiar mor. În Clementi, spre exemplu, Uh, am uh, văzut o femeie care a murit la 49 de ani de extenuare pentru că culegea uh, struguri pentru 2 dolari pe zi. Vorbim despre un sistem foarte complex de angajare și Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru că nu e vorba doar de combaterea traficanților, ci trebuie să îi penalizăm și pe complici și firmele care au legături cu traficanții, astfel încât fetele și femeile să nu-și mai dea viața pe mâinile unor infractori fără scrupule. Avem nevoie de asemenea și de scheme de educație și de conștientizare. Avem nevoie de o politică de asistență socială care să ajute oamenii să devină independenți din punct de vedere economic și social și avem nevoie și de o apărare mai bună a drepturilor avem nevoie de măsuri ca să uh, obținem aceste lucruri. Deci, domnule comisar, trebuie să trecem de la, fapte la, de la vorbe la fapte. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Vaina. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara. Domnule comisar, exploatarea forței de muncă uh, este un fenomen cotidian în Uniunea Europeană și agenția care protejează drepturile omului a avertizat în legătură cu inechitățile existente uh, pe piața de muncă. Un uh, contract de muncă și o aprobare de Uh, reședință nu rezolvă problemele. Și în Uniunea Europeană există exploatare și de multe ori uh, femeile sunt cele exploatate. 76% din cei exploatați sunt femei uh, și o parte dintre aceste persoane sunt chiar minori este nevoie de o uh, politică adecvată pentru a proteja pe lucrători față de exploatare. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Ward pentru un minut jumate. Te rog, Julie. President. Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea traficului de ființe umane este o chestiune extrem de preocupantă, în special pentru feministe. După cum uh, știm, femeile sunt mult mai uh, uh, probabil victime ale traficului de ființe umane, în cea mai mare parte pentru exploatare sexuală. Acest fenomen încalcă toate valorile noastre și, de asemenea, legislația europeană și națională. Și traficul arată că, în multe cazuri, femeile sunt în continuare obiectivate și li se neagă drepturile. Vreau să subliniez situația lucrătorilor sexuali trans a căror situație este adesea ignorată. Cele mai multe crime sunt, ei sunt de cele mai multe ori victimele ale unor crime după ce au fost victimele traficului de ființe umane. Experiența lor ar trebui să fie luată în considerare și ar trebui să ne concentrăm pe acest aspect trans. Aș vrea să știu ce pași concreți a făcut Comisia pentru a pune capăt traficului de ființe umane. Este rușinos să vedem că guvernele noastre pretind că iau în serios problema traficului uh, când vine vorba de a împiedica pe migranți să ajungă în Europa, dar nu abordează cu aceeași gravitate chestiunea femeilor și persoanelor trans. Uh, sunt nerăbdătoare să aud răspunsurile noastre, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Boylan. Un minut, uh, Lina, ai cuvântul. Mulțumesc. 2018 și în UE avem uh, oameni care sunt uh, traficați, care devin sclavi, femei și copii uh, reprezintă majoritatea oamenilor traficați. Ar, nu putem uita în acest moment fetele și femeile care sunt cele mai vulnerabile și nu este acceptabil ca trafic traficul de ființe umane în scopuri de muncă să fie în creștere. Este imperativ ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru a opri această practică crudă și inumană. Făptașii trebuie aduși în fața justiției și statele membre trebuie să coopereze pentru a arăta cu degetul și pentru a penaliza companiile care folosesc uh, Uh, forță de muncă din rândul persoanelor traficate. Statele membre trebuie să respecte toate directivele relevante astfel, și trebuie să uh, strângem date segregate pentru a ști uh, într-adevăr care este dimensiunea ororii și apoi trebuie să facem ceva pentru a eradica odată pentru totdeauna sclavia umană. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum se deschide procedura intervențiilor spontane. Am cinci solicitări de intervenție și voi începe dându-i cuvântul doamnei Zaborska un minut. Domnule președinte, domnule comisar, am participat la o dezbatere uh, similară cu cea de astăzi, cu 13 ani în urmă în acest Parlament. Aproape nimic nu s-a schimbat de atunci. Avem acum victime care vin din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, care sunt traficate. Și eh, există deci, în principal, dinspre uh, noile state membre, acest uh, trafic de persoane spre Occident. Există diferențe uh, de dezvoltare economică uriașe între Est și Vest, ca și când ar fi vorba de două Europe trebuie să uh, ajungem până la urmă la o unitate a continentului care să nu se bazeze doar pe pe eh, desfințarea granițelor, ci eh, pe condiții egale, pe combaterea sărăciei extreme. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Chinici. Eh, te rog, Caterina. Grazie, președinte, signor comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Traficul de femei și fete pentru exploatarea sexuală și de muncă este din nefericire în creștere, în ciuda directivei antitrafic din 2011. Vedem uh, că fenomenul are dimensiuni îngrijorătoare, mai înțeles în timpul crizei migrației și numărul uh, minorilor uh, neînsoțiți a crescut exponențial. Din nefericire, nu vedem protecție suficientă pentru acest aceste, acești minori uh, în fața uh, bandelor criminale care folosesc pentru exploatare sexuală sau pentru muncă forțată. Deci Uniunea are o responsabilitate de a acționa. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre implementează complet directiva antitrafic și uh, investigează complet uh, cazurile, identifică victimele și uh, criminalii și oferă protecție și asistență pentru victime. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Marias, un minut. Grație, președinte. Eboria έγινε κόν και κορισμό. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul cu fete și femei în Uniunea Europeană este în continuare în floare. Există date statistice care arată că trebuie să luăm măsuri serioase și măsuri concrete. Știți că 76% dintre victime sunt femei și 15% din victime sunt uh, copii. Majoritatea provin din țări precum uh, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria și sunt victime pe piața muncii, mai ales în domeniul agriculturii. Deci statele membre trebuie să facă ceva, trebuie să aplice în mod eficient directiva antitrafic, trebuie să uh, îi pedepsească pe traficanți și să oprească impunitatea și în același timp trebuie să uh, crească, să extindă uh, cooperarea transfrontalieră între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această problemă, domnule comisar, are de-a face cu crima organizată pe plan uh, internațional și necesită o reacție coordonată pe plan uh, european, dar și pe plan național. Este nevoie de cooperare între forțele de ordine pentru ca politica europeană să poată fi implementată cu hotărâre este nevoie de o coordonare pe mai multe niveluri cu uh, autoritățile competente. există un uh, plan în țara bașcilor pe patru ani din acest punct de vedere. Dar uh, să ne gândim că um, aceste rețele infracționale în ultima vreme au uh, proliferat și um, avem de-a face acum cu Um, exploatare sexuală care este legată însă și de traficul de organe. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Gheorghios Epitideios. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Exploatarea ființelor umane și în special a femeilor și tinerilor fete pentru Uh, scopuri sexuale sau exploatarea prin muncă forțată este o realitate din antichitate, însă din nefericire în ziua noastră a devenit o afacere foarte productivă și uh, stigmatizează cultura noastră umană. Uh, Uniunea Europeană, în cooperare cu alte țări, ar trebui să ia acele măsuri necesare pentru uh, a eradica acest fenomen. Uniunea Europeană n-ar trebui să se refere doar la articolele 5 și 31 din Carta Drepturilor Fundamentale, care interzice munca forțată și sclavia și uh, ar trebui de asemenea să uh, aplice controle în acele țări unde exploatarea sexuală și uh, în scopuri de muncă sunt un fapt și evident acestea rezultă, aceste fenomene din acțiunile scăpate de sub control ale traficanților. Ar trebui introduse pedepse extreme pentru aceste acte inacceptabile. Mulțumesc, dau acum uh, cuvântul domnului comisar Avramopoulos în numele Comisiei. Grazie, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să încep mulțumindu-vă încă o dată pentru această dezbatere extrem de interesantă și pentru contribuțiile dumneavoastră utile și substanțiale. Nu vă ascund că m-am bucurat să aud că toți cei din această sală au aceeași abordare pe care am uh, prezentat-o și eu în uh, discursul meu inițial. Trebuie să ne asumăm o poziție bazată pe hotărâre și pe principii. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană și statele membre au demonstrat un angajament puternic de a combate infractorii fără scrupule, de a preveni infracțiunile și, cel mai important, de a proteja victimele. Am dezvoltat uh, legislație robustă la nivel european și acum trebuie să ne asigurăm că aceasta este respectată pe deplin și că legile europene sunt uh, respectate pe deplin. Doar dacă lucrăm cu toții împreună, președinția Consiliului, statele membre, Parlamentul European, societatea civilă și agențiile noastre, doar așa putem face o diferență, putem schimba ceva pe teren și suntem hotărâți să facem asta. Pot doar să vă asigur că Comisia este angajată să repornească eforturile uh, și să repornească măsurile prioritare care deja au început să fie puse în aplicare. Iar eu personal, așa cum am spus și la început, în discursul uh, introductiv, mă angajez să vin cu rezultate. Stau cu plăcere la dispoziția Parlamentului European pentru a vă informa în cursul acestui an de progresele înregistrate. Vă mulțumesc într-adevăr pentru sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule